de la 31 mai 2011. Semnătura actelor adoptate în procedura legislativă ordinară. Șase astfel de acte potrivit regula, regulii 74 din regulament. Titlurile acestor acte vor fi publicate în procesul verbal al acestei sesiuni și le veți primi Următorul punct este uh, un punct de procedură. Există o singură schimbare în ceea ce este ziua de luni, astăzi. La 1 iunie, conferința președințelor a adoptat uh, ordinea de zi care va fost distribuită și pentru luni ALDE a cerut o dezbatere privind uh, procesul de selectare a noului uh, director general al Fondului Monetar Internațional și reprezentarea externă a monedei euro, acesta urmează să fie discutată imediat după raportul domnului Leinen în ceea ce vrește conturile economice și de mediu. Această propunere în numele uh, ALDE va fi prezentată de doamna Gular. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Este o cerere de curtoazie pentru a permite comisarului Oliren să asiste succesiv la punctul privind conturile de mediu și punctul uh, femei. Nu există niciun element politic uh, aici și cred că toată lumea va, aștept, va fi de acord cu acest lucru pentru domnul comisar care se află acum pe pasarele deja. Mulțumesc dacă dorește altcineva să ia cuvântul pentru a susține această propunere. Văd că nu există nicio altă declarație în acest sens. Dacă există alte președinte, alte declarații, mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem să acceptăm această cerere nu văd din ce motiv am respinge o astfel de cerere. Mulțumesc. Este cineva împotriva acestei propuneri? Există cineva care dorește să facă o declarație împotriva acestei propuneri? Cine este pentru aprobarea propunerii făcute de doamna Gulah? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? Propunerea a fost adoptată. Aceasta înseamnă că dezbaterea privind selectarea noului director general al Fondului Monetar Internațional și reprezentarea pe plan extern a monedei euro va avea loc imediat după raportul domnului Leinen. Este o schimbare minoră pe ordinea de zi a, de astăzi. Astfel, uh, în forma sa modificată, ordinea de zi a fost adoptată și trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de o declarație a președintelui Parlamentului European cu privire la deportările în masă uh, din 1941 din statele baltice. După această declarație vom avea o scurtă dezbatere. Reprezentanții grupurilor uh, politice vor spune câteva cuvinte pe marginea acestui subiect. Doamnelor și domnilor,